și vă asigur că Uniunea Europeană va uh, continua să uh, urmărească, să monitorizeze situația la fața locului și să ofere asistență în caz de nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta este finalul uh, acestei dezbateri. Votul va avea loc după ce vom fi încheiat următoarele două dezbateri. Următorul punct de pe ordinea de zi este Cambodgia, în special cazul lui Sam Rainsy. Primul vorbitor înscris la cuvânt este doamna Șache pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sam Rensi este un coleg de-al nostru, este un deputat din Parlamentul Național din Cambodgia și totuși a avut de suportat nenumărate tentative de asasinat și a fost de mai multe ori condamnat, inclusiv la o pedeapsă de 12 ani de închisoare. Liderilor din Cambodgia nu le place atunci când îi critici sau atunci când militezi pentru democrație. Și dacă te-ai angajat să respecti drepturile fundamentale și uh, libertățile pe plan internațional, atunci trebuie să-ți respecti această promisiune și pe plan național. Domnul Renzi este deja laureat al premiului pentru libertatea de exprimare din partea ONG-ului Freedom House și noi cerem autorităților din Cambodgia să implementeze recomandările din raportul uh, trimisului special al ONU pentru drepturile omului, raport asupra Cambodgiei. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul domnul Romeva și Rueda. Mulțumesc, așa cum s-a spus, uh, Uniunea Europeană fiind uh, cel mai mare donator pentru Cambodgia, noi, Uniunea Europeană, suntem într-o poziție mai mult decât justificată să uh, solicităm autorităților din Cambodgia să facă reforme politice și instituționale pentru a construi un stat democratic guvernat prin statul de drept și care să se bazeze pe respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale. Ehm, de asemenea, trebuie să ne demonstreze că dor să, doresc să combată corupția, să pună capăt uh, deforestărilor care duc la expulzarea oamenilor și uh, industria turismului sexual, să pună capăt culturii impunității și să aducă justiția tuturor celor care sunt implicați în aceste activități. Uh, de asemenea, libertatea de exprimare fără intimidare și hărțuire uh, sunt nevoi imperioase. Însă, și mai specific, cred că ar trebui să uh, le spunem că ne alarmează închisoarea la, și condamnarea 12 ani de închisoare a lui Sam Rainsy pe motiv pe care el îl consideră ca fiind de natură simbolică și clar politică. E alarmant faptul că chiar dacă uh, se face apel, acest uh, verdict nu-i va permite domnului uh, Sam Rensi să participe la alegerile parlamentare din 2013 și deci va avea consecințe mult mai grave, pentru că opoziția nu va putea participa la aceste alegeri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc eu, domnule Romeva Irueda. Are cuvântul doamna Veronique de Kaiser acum. Iată o situație de urgență care este dominată de această personalitate uneori controversată a lui Sam Renzi, dar nu trebuie să uităm ce este aici cu adevărat în joc. Adevărata miză este respectarea drepturilor omului și democrația din Cambodgia. Domnul Renzi deja a fost condamnat la 18 luni de închisoare și uh, a fost acuzat de asemenea că ar fi comanditat uh, atentatul cu grenadă din 1997, uh, a cărui victimă a fost până la urmă tot el. Însă dumnealui a vrut să contesteze felul în care s-a uh, reglementat situația graniței dintre Vietnam și Cambodgia și să fie condamnat în absență la 12 ani de închisoare pare o pedeapsă exagerată pentru un asemenea gest simbolic precum cel pe care l-a comis dumnealui și e clar că dorința uh, ascunsă este de a-l împiedica să participe la următoarele alegeri. Deci vedeți care este atmosfera în Cambodgia, se fac manevre în culise, manevre cu caracter electoral electoral. Și dincolo de cazul uh, lui Sam Renzi, aș vrea să citesc cazul a două alte persoane. E vorba despre doamna deputat Mu Soșua, care a fost condamnată pentru calomnie la adresa primului ministru și a jurnalistului Hang Chakra, care a fost închis timp de 9 luni după ce a denunțat corupția din anturajul vicepreședintelui Soc An. Deci vreau să reamintesc, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, avem un acord de cooperare cu Cambodgia și acest acord prevede că libertățile fundamentale trebuie respectate și propun de asemenea să existe un plan de urgență pentru populația afectată de criză, mai ales în domeniul construcțiilor și al textilelor. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă de Kaiser. Acum are cuvântul domnul Cearstană, cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda faptului că Cambodgia pe hârtie este o democrație, democrație plurală, Human Rights Watch spune că uh, cei care critică guvernul sunt intimidați în mod violent, sistemul judiciar este slab și influențabil. În plus, guvernul închide ochii la confiscarea uh, uh, pământurilor țăranilor, corupție și la uh, jefuirea resurselor uh, țării. Sam Rainsy a fost uh, condamnat în, absenț, în absență la 12 ani de uh, închisoare. Uh, asta pentru că uh, a criticat uh, guvernul uh, în ceea ce privește pământurile de la granița cu Vietnamul. ar trebui uh, ca acordul pe care Cambodgia îl are cu Uniunea Europeană să garanteze uh, drepturile omului. Altfel, uh, Cambodgia va ajunge precum Burma. Doamna Macovei, un minut, spune președintele. Vă mulțumesc. Sam Rezi, un lider al opoziției, a fost uh, condamnat uh, prin contumacie la 12 ani de închisoare. Procesul său nu, a nu a respectat normele internaționale în ce privește uh, justiția echitabilă și condamnarea sa a fost motivată politic. Astfel de condamnări ale membrilor partidului de opoziție sunt foarte frecvente în Cambodgia și arată că nu există o justiție independență. Se încalcă drepturile omului, precum libera exprimat, libertatea de exprimare condamnă uh, condamnarea lui Sam Renzi, uh, care nu au făcut decât să își exercite libertatea de exprimare și solicit guvernului din Cambodgia să pună capăt tiraniei actuale. Uh, de asemenea, trebuie să reamintim Cambodgiei că trebuie să se apropie de democrație și să nu aplice legile în mod selectiv. Solicit Comisiei să reamintească Cambodgiei să nu folosească noi reglementări ONG-uri pentru a restricționa libera exprimare a opoziției și a societății civile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele grupurilor politice, prima vorbește în numele grupului PP, doamna Esaia. Sam Reinsin kohtelu on jäävuoren huippu siitä autoritaarisesta hallinnosta, jolla Kambodža... Modul în care este tratat Sam Renzi este culmea uh, comportamentului autoritar al guvernului cambogian. Dar acest lucru este valabil pentru toți opozanții guvernului Opoziția este sufocată, se dorește crearea unui partid unic, iar condamnarea domnului Renzi este practic numai o scuză pentru alegerile din 2013. Uniunea Europeană este cel mai mare donator în Cambodgia. De aceea este foarte important ca în rezoluția noastră să condamnăm încălcările drepturilor omului din această țară. Justiția nu funcționează este politizată. În acordul cu Cambodgia există articolul 1 în care se prevede că drepturile omului trebuie să fie respectate. Și acest articol trebuie să aibă urmări, trebuie să stea la baza unui oricărei negocieri cu Cambodgia. Andy

Domnul Hefner, domnul Hefner în numele verzilor pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cambodgia este o țară foarte frumoasă, cu o istorie foarte mare, dar atât istoria cât și această țară au părțile ei întunecate. Există oameni care dispar, oameni care sunt închiși fără niciun motiv, există un nivel foarte ridicat de corupție, de confiscare de terenuri, de defrișări, și ceea ce trebuie să ne îngrijoreze cei mai mult, cel mai mult este faptul că cei care critică această situație sunt uh, luați de pe stradă și închiși și uh, condamnați în procese uh, false. Situația Uh, Sam Rainsy a fost urmărit de mai multe ori în, Cambo- în Cambodgia. În 1995 a fost eliminat din Parlament, a reușit să fie reales, au existat atentate asupra vieții sale, odată 80 de oameni au murit. L-am putut vizita odată în Cambodgia, în Cambodgia și am văzut că este un luptător pentru drepturile omului, o persoană foarte calmă și liniștită și iată acum, printr-o acțiune simbolică, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Un conducător care își închide oponenții în închisoare, închide cu aceasta și o mare parte a oamenilor care sprijină acest candidat uh, al opoziției. Cine încalcă uh, candidatura unui membru al opoziției încal- încalcă regulile democrației. Eu cred că noi nu putem să acceptăm asta și fac apel la comisie să Um, fac apel la articolul 1 din acordul de cooperare cu Cambodgia, care se referă la respectarea drepturilor omului. Mulțumesc. Acum domnul Bielan în numele grupului ECR w kambodży po raz pierwszy dwa lata temu am fost în cambodgia de două ori prima dată în urmă cu doi ani cu misiunea de observare în timpul alegerilor parlamentare și a doua oară în urmă cu jumătate de an. Trebuie să subliniez că Cambodgia este o țară care s-a dezvoltat uh, destul de repede pe plan economic recent, la fel ca și alte țări din această parte a lumii. Din păcate, însă, această creștere economică nu e însoțită și de o adevărată democratizare a acestei țări. Nu, nu există niciun fel de democrație fără mass media puternice ehm, și fără ca societatea civilă și uh, ONG-urile să fie puternice. Uh, sentința uh, împotriva domnului Sam Rainsy este o adevărată lovitură adusă opoziției. Dacă această sentință va fi menținută, el nu va putea participa la alegerile parlamentare și uh, e păcat pentru că el este foarte popular în țara sa. Această sentință mă surprinde pentru că la 30 de ani după uh, căderea regimului cumerilor roșii, mulți dintre ei

kambodalaisen tuomioistuimen ratkaisu domnule președinte soluția instanței cambodgiene de a da o sentință uh, de 12 ani de închisoare din, pe motiv de falsificarea unor documente publice a dus la mari preocupări cu privire la independența tribunalelor din Cambodgia. pur și simplu s-a făcut o interpretare a legilor care uh, se face între timp în mod automat pentru a intimida opoziția și pentru a limita libertatea de, de exprimare. Existat o evoluție în Cambodgia, dar acum, iată, avem o frână în calea sistemului democratic. Există acorduri internaționale, există acordul cu Uniunea Europeană al acestei țări. Iar Cambodgia și-a asumat datoria de a, pre, uh, de a respecta drepturile omului, iar noi trebuie să solicităm respectarea acestora de către Cambodgia. Domnul Preda, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte

Mulțumim, domnul Pașca a cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în Cambodgia, la fel ca și în alte țări, lupta pentru putere, această luptă politică, devine o adevărată luptă de viață și de moarte. Autoritățile din uh, Cambodgia încearcă pur și simplu să îi uh, lichideze pe oponenți, îi uh, aruncă în spatele gra, uh, gratiilor. E, bineînțeles, vorba și de Sam Rainsy. Autoritățile încearcă să se dezbăreze de el pentru că e, poate reprezenta o adevărată provocare pentru că ar putea aduce schimbarea. Ar trebui să solicităm ferm guvernului cambogian să pună capăt persecutării acestor dizidenți politici și uh, mai ales să lase pe domnul Samrenzi să poată participa la uh, campania pentru alegerile parlamentare. În cazul lui, cred că am putea obține câștig de cauză, în orice caz mai mult decât în alte cazuri. Și să, în orice caz, cred că merită să exercităm această presiune politică asupra Cambodgiei și să cerem aceste țări să își uh, modifice comportamentul și să creeze condițiile pentru un proces politic corect în această țară. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am primit șapte propuneri de rezoluție pentru finalul acestei dezbateri, însă, înainte de a uh, finaliza dezbaterea, îi dau cuvântul doamnei comisar Geoghegan Quinn. Uh, Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Vă mulțumesc așadar pentru această dezbatere de urgență, pentru că situația din Cambodgia este, uh, ne uh, preocupă. Am discutat cu colegi din uh, Cambodgia, cel mai curând în 8 octombrie, mai ales în ceea ce privește tratamentul opoziției din Parlament, faptul că um, liderul opoziției a trebuit să se refugieze în Franța, pare să fie un semn al unei deteriorări. deteriorări. Același lucru este valabil pentru uh, urmărirea în instanță a membrilor opoziției, inclusiv a celor care trebuie să beneficieze de pe urma imunității parlamentare. Parlamentul nu mai este un uh, for pentru libera exprimare a opiniilor și nici mass media nu mai este liberă. Există unele aspecte pozitive pentru că Cambodgia a uh, acceptat uh, criteriile uh, Consiliului pentru Drepturile Omului ale Națiunilor Unite, dar trebuie să urmărim cum sunt toate aceste lucruri implementate în practică și trebuie să amintim Cambodgiei de recomandările făcute de către uh, observatorii alegerilor în trecut. Salutăm uh, uh, acțiunea guvernului de a, crea, de a încerca să, fac, să creeze stabilitate, de a coopera cu ONG-urile. Uh, Cambodgia este în continuare o, o țară săracă. Trebuie să facem foarte. este mult de făcut uh, în domeniul economic pentru ca disparitățile să nu mai crească. Trebuie ca uh, practicile nedurabile care au loc în domeniul forestier și agricol să uh, se încheie. Dacă nu am uh, acționat în acest sens, uh, doar uh, cei săraci ar avea de, uh, ar avea de suferit. De suferit. Nu există o, o altă modalitate decât dialogul uh, cu, dus cu răbdare. Dar putem face mult în Cambodgia la mai multe niveluri, de la nivelul cabinetului prim-ministru la societatea civilă. Trebuie să încurajăm acțiunile pozitive pe care le ia Cambodgia în ceea ce privește drepturile omului și în același timp să sprijinim și să solicităm o presă mai liberă, un parlament uh, care să fie într-adevăr o instituție democratică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Dezbaterea cu Cambodgia și în special cazul lui Sam Rainsy se încheie acum. În curând vom vota, dar înainte de asta mai avem un punct pe ordinea noastră de zi și anume cazul de Nord și în special cazul lui Oleg Orlov. Dezbaterea va fi inițiată de către doamna Hautala. Domnule președinte, aș vrea să spun că această